17 aprilie 2017, mâine, vom sărbători Ziua Internațională consacrată fetelor în tehnologia informației și a comunicațiilor. Este o inițiativă a cărei scop este să încurajeze pe tinerile femei să facă carieră în domeniul științei, al tehnologiei, al ingineriei și a matematicii, sectoare care sunt în plină expansiune. În Europa, doar 29 de femei în fiecare an uh, au o diplomă în domeniul științific, față de 95 de bărbați. Și totuși, doar patru dintre acestea reușesc să obțină un loc de muncă în acest sector. În general, femeile ocupă doar 24% dintre locurile de muncă în domeniul științific și tehnologic și tind să aibă roluri mai degrabă administrative trebuie neapărat apoi să le permitem să urce pe scara ierarhiei și există această disparitate. Uneori disparitatea se uh, remarcă și în simplul drept de a avea acces la internet sau la un telefon inteligent. 12% mai puține femei au acces la internet și la un telefon uh, inteligent față de bărbați. Din păcate, acest procent uh, a crescut în ultimii ani. Îmi doresc ca această zi să ne inspire ca să lucrăm cu toții astfel încât să asigurăm femeilor de peste tot în lume un viitor mai bun. Trebuie să facem tot ce putem ca să atingem cel de-al cincilea obiectiv de dezvoltare sustenabilă a um, ONU pentru că egalitatea de gen trebuie asigurată și prin accesul la tehnologia informației și comunicațiilor. Trebuie așadar să lucrăm astfel încât sistemele noastre de învățământ să fie eficiente și inclusive și trebuie să încurajăm tinerile companii să înlăture barierele de gen și să uh, um, acorde uh, contribuției femeilor valoarea pe care o merită. Mult succes!